Ungaria să își concentreze eforturile pe problema drepturilor fundamentale. Fără această dezbatere pe tema drepturilor fundamentale în cauză, nu avem, despre, nu avem cum să mai abordăm drepturile fundamentale în alt context. Mulțumesc! Prin urmare, luăm notă de solicitare de modificare a ordinii de zi, care trebuie transmisă însă președintelui Parlamentului, domnul Schulz, și acesta va lua o hotărâre. Trecem acum la vot. Raportul Coreira. Votăm cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Aucan. Nu avem o dezbatere, spune doamna președintă. Nu e prevăzut o dezbatere pe acest subiect, deci trecem mai departe. Vă rog dacă aveți un punct procedural. Please, point of order. Vă rog frumos, dacă aveți un punct procedural, puteți interveni. este dreptul Uh, fiecare plenare să decidă în legătură cu modificarea ordinii de zi. Per favore. Vă rog frumos, spune doamna președintă, propunerea este clară, dar în momentul de față președintele este cel care trebuie să ia o hotărâre. Prin urmare, propunerea va fi transmisă președintelui, acesta va lua o hotărâre și o va comunica plenarei. Doamna comisar Reding, doriți să interveniți? Vă rog. President. Doamnă președintă, această instituție tocmai a votat un raport, raportul Antonio Correa de Campos și aș dori în numele Comisiei să fac următoarea declarație. În primul rând, Comisia salută acordul la care s-a ajuns cu Consiliul, precum și adoptarea raportului Corea de Campos și așteptăm ca acest dosar să se finalizeze cât mai repede. În ceea ce privește eligibilitatea proiectelor de interes comun pentru asistență financiară europeană în contextul infrastructurii energetice transeuropene, Comisia dorește să spună că este important ca sprijinul din surse europene și naționale să acopere granturi pentru lucrări care permit implementarea proiectelor de interes comun și care sporesc diversificarea surselor de alimentare cu energie a rutelor și a furnizorilor. Comisia va face propuneri în acest sens pe baza uh, concluziilor rezultate din activitatea de monitorizare și din articolul 17 din regulamentul privind orientările pentru infrastructura energetică. Mulțumesc! Mulțumim, doamne comisar. Raportul Aucan acum. Doamna raportor, dacă doriți să interveniți, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu se întâmplă prea des ca uh, uh, ombudsmanul european să uh, constituie obiectul unui raport special și îmi pare foarte rău că nu avem o dezbatere pe acest subiect. Pentru că până la urmă este vorba de respectul pentru cetățean, de contribuția și participarea cetățeanului la procese democratice. Trebuie să arătăm cetățenilor că considerăm importante aceste contribuții. Eu cred că am ajuns la un raport bun în comisia noastră de specialitate. Uh, mai întâi am reușit uh, să clarificăm situația VVM, adică uh, Austria, uh, în contextul extinderii aeroportului de la Viena, a fost de acord uh, la solicitarea opiniei publice uh, să efectueze un studiu de impact suplimentar. Pentru mine cam târziu acest studiu, dar credem că este foarte important ca cetățenii să poată participa la luarea unor astfel de decizii. Ombudsmanul a arătat acest lucru, iar noi am reiterat Uh, acest uh, principiu. Uh, Directiva VVM a fost revizuită și complementată cu, completată cu criterii de mediu, de protecția mediului. Este important ca pe, la toate nivelurile cetățenii să poată participa la procesul de, decizional democratic. Și noi, cei din Parlamentul European, trebuie să susținem participarea democratică a cetățenilor. Vreau să colaborez tuturor eh, celor care m-au ajutat la elaborarea raportului. A fost o atmosferă foarte bună și austriecii au colaborat bine. Nimeni n-a fost supărat pe austrieci, trebuie să sublinez acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. La votați. Trecem acum la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul Arsenis acum. Blocul 1 de amendamente. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot al propunerii comisiei astfel modificate. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Proiectul de rezoluție final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Credo sia approvato. Cred că se adoptă. Bun, se adoptă. Raportul ECORT. Blocul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunerea comisiei astfel modificată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem rezoluție, apel nominal, s-a deschis votul. Mr. Brock has a problem with his machine. Se adoptă. Se pare că sunt ceva probleme tehnice, evident, și domnul Brock știe să voteze. Vă rog, domnule Brock. Îmi pare foarte rău. Uh, nu am cartela de vot la mine, dar uh, am fost pentru cele două rapoarte. Bine, la prenda. Bun, am luat notă de poziția dumneavoastră. Raportul TUN acum, blocul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Propunerea comisiei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pe proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la următorul raport grec, blocul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pentru propunerea de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă raportul Tirolien 109 emendamente. 109 amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea comisiei Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă vot cu apel nominal pentru rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum întrerupem pentru uh, ședința oficială și după aceea continuăm cu voturile. Okay.